Mâine ședința se va relua la ora 9. Ordinea de zi este publicată deja și pe internet. Vă doresc o uh, seară cât mai bună. Ședința